Colleghi, possiamo iniziare i lavori della Commissione. Abbiamo concluso. Dragi colleghi, haideți să începem. Reuniunea coordonatorilor s-a terminat târziu. Îmi cer scuze pentru asta. La reuniunea coordonatorilor Am avut o propunere de trimitere către birou a unei solicitări uh, pentru cinci uh, vizite anul viitor. Nu sunt uh, vizite de informare, ci misiuni de studiu în cinci state membre. Și aceasta pentru a ne putea întâlni cu parlamentele naționale, cu omologii noștri din parlamentele naționale și să schimbăm impresii cu, euro, cu deputați din alte state ne gândeam la Franța, Italia, Polonia, Bulgaria sau România. La următoarea lună a coordonatorilor vom uh, rafina aceste propuneri. De asemenea, am convenit să trimitem o delegație către Parlamentul Scoțian. Pe 7 decembrie am primit o invitație din partea Parlamentului Scoțian și această vizită va include o discuție a site-ului internet uh, pe care dorim să-l îmbunătățim pentru această comisie. Parlamentul Scoțian are un astfel de portal uh, internet, uh, folosesc metode foarte moderne, um, de pe urma cărora am avea și noi de învățat. Și noi am decis să uh, urmăm uh, petiția domnului uh, Klein pe ATMED. Am discutat acest lucru și la luna anterioară a comisiei noastre. Am hotărât să înaintăm o întrebare orală comisiei. Da, am convenit asupra ordinii de zi a reuniunii viitoare, care am adus câteva modificări. Prima modificare este că trebuie să votăm din nou uh, raportul Paleadeli, pentru că ieri, uh, din greșeală, am votat versiunea greșită a raportului, nu versiunea cea mai recentă. Prin urmare, trebuie să votăm din nou. Raportul Henkis va apărea și el pe ordinea de zi a reuniunii viitoare pentru a avea timp să discutăm acest raport, pentru că ieri n-am avut timp la dispoziție. Acestea sunt anunțurile care vizează reuniunea coordonatorilor. Și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, se pare că colegul nostru care trebuia să facă această prezentare nu este aici, așadar pot interveni alți colegi în numele lui. Uh, dar uh, colegul Iturgais propune să inversăm punctele 17 18. Doamna Wallis este aici, așadar putem să discutăm acest punct punctul 18. Dacă nu este de acord să inversăm punctele, dăm cuvântul domnului Hefner pentru a se referi la punctul 18. Vă reamintesc că, că ieri am discutat cu comisarul Sefcovic despre inițiativa cetățenească. Astăzi Trebuie doar să facem o sinteză a discuției pe care am avut-o ieri. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi ce scuze. Dacă trebuie discutat această propunere astăzi, atunci uh, solicităm mai mult decât un rezumat, uh, solicităm o dezbatere, solicităm ca punctul de pe ordinea de zi de astăzi să fie tratat așa cum trebuie astăzi. Tocmai asta facem, analizăm acest punct, pentru că este pe ordinea noastră de zi. Doream doar să reamintesc faptul că ieri am discutat această problemă și în prezența comisarului și această discuție va reprezenta și sinteza ceea ce s-a spus ieri, pentru că se leagă totul de discuția de astăzi. Da, punctul apare pe ordinea de zi uh, a discuțiilor comisiei uh, noastre de astăzi. Pentru mine și doamna Wallis este foarte important să avem o discuție pentru ca Comisia să schimbe păreri în legătură cu acest subiect, pentru că avansăm repede cu acest raport și avem nevoie de feedback-ul dumneavoastră și de opiniile dumneavoastră în legătură cu el. Aș dori să vă informez mai întâi în legătură cu anumite chestiuni uh, de bază, după care doamna Wallis va intra în detaliile subiectului. Uh, oricum, uh, aștept o discuție fructuoasă în legătură cu acest subiect în cadrul comisiei noastre. După cum știți, acum avem patru raportori, doi raportori ai PETI și doi raportori ai Comisiei AFCO, Zita Gurmar și Alen Lamasur. Avem patru partide politice, Verzi, ALDE, S și D și PPE. lucrăm uh, toți uh, foarte bine unii cu ceilalți pentru a pregăti un singur uh, raport, știind că din punct de vedere juridic trebuie să venim cu două rapoarte diferite, unul pentru PETI și unul pentru AFCO. Însă încercăm să facem în felul următor. Să avem două rapoarte din perspectivă juridică, însă conținutul să fie același, astfel încât Parlamentul să vorbească cu o singură voce și ca să nu pierdem uh, timp discutând uh, două rapoarte diferite. De aceea, întotdeauna ne reunim toți cei patru și uh, muncim împreună încercând să găsim soluții bune la majoritatea problemelor. Am făcut asta și până acum și vom continua. Acum aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu uh, activitatea de redactare a acestui raport. Mai întâi, uh, problema calendarului. Principalul nostru scop este să încheiem legislația privind inițiativa cetățenească până la sfârșitul acestui an. Există multe motive pentru a se întâmpla astfel. Aceasta este una dintre marile provisiuni ale tratatului de la Lisabona. De fapt, este singura promisiune a acestui tratat care încă n-a fost uh, îndeplinită în totalitate, n-a fost adoptată în totalitate. Însă ea ar trebui să ia ființă cât se poate de repede. Avem uh, o schimbare în președinția Consiliului uh, la sfârșitul acestui an și trebuie să inițiem discuții cu dumneavoastră dacă dorim să uh, rezolvăm lucrurile cu noua președinție a Uniunii, președinția maghiară. Din perspectiva Parlamentului, vom încerca să facem totul pentru a nu pierde prea mult timp și pentru a face progrese cât se poate de repede. Propunerea noastră este ca pe 9 noiembrie, aici, în Comisia PETI, să prezentăm deja un proiect de raport și atunci Comisia PETI ar putea să discute acest proiect de raport și în același timp să ofere raportorilor un mandat de negociere cu Consiliul și cu Comisia. Încercăm așadar să ajungem uh, la un compromis înainte să vă prezentăm proiectul de raport și înainte de a obține un acord în primă lectură în, în ceea ce privește uh, inițiativa cetățenilor. Vor mai exista uh, runde de întâlniri uh, cu Consiliul și uh, Comisia și propunerea noastră este ca la sfârșit, atunci când vom ajunge la un acord pe care ni-l dorim, să îl prezentăm din nou în fața Comisiei PETI și să votăm pe 22 noiembrie. Dacă mai e nevoie de încă o reuniune pentru voturi, atunci ne-am gândit la data de 13 decembrie, iar votul final în plenară pe 16 uh, decembrie. Cam atât în legătură cu calendarul. Asta înseamnă că ar trebui să terminăm munca până la sfârșitul anului. Foarte pe scurt, acum în legătură cu abordarea generală a celor patru raportori. Abordarea noastră generală este să pornim de la propunerea comisiei, însă să încercăm să uh, o facem ușor accesibilă cetățenilor, mai uh, practică și mai eficientă. Se prevăd foarte multe lucruri în acest proiect de regulament care nu sunt foarte practice, care nu sunt uh, ușor accesibile cetățenilor și care creează frustrări. Scopul general ar fi să invităm pe cetățenii europeni să se folosească de noul instrument, inițiativa cetățenilor europeni, pentru a se implica în politica europeană, pentru a-și formula dorințele uh, pe care să le adreseze Comisiei și Parlamentului. Așadar, abordarea noastră generală este să nu-i frustrăm pe cetățeni, să nu facem procesul prea birocratic, ci ușor accesibil și uh, astfel un uh, instrument de lucru. Acest aspect este important atunci când vine vorba despre verificarea de acceptabilitate. Comisia spune că oamenii trebuie să strângă 300.000 de semnături, după care să nu mai strângă altele. Comisia verifică dacă inițiativa este acceptabilă sau nu și dacă uh, da, atunci procesul continuă și dacă nu, totul trebuie luat de la capăt. Nu cred că ar avea sens să luăm un proces de la capăt odată ce au semnat uh, pentru inițiativa respectivă 300.000 de de cetățeni. Prin urmare, de la bun început uh, trebuie să subliniem acest lucru. Regulamentul trebuie să fie mai clar, mai simplu aici și Comisia doar să analizeze dacă totul cade în domeniul Uniunii Europene, dacă cade în competențele Comisiei să inițieze o propunere în respectivul context. Și dacă așa stau lucrurile, atunci oamenii pot să înceapă să strângă semnături. Urmează apoi o verificare finală la sfârșitul procesului și în legătură cu uh, criteriul uh, accesibilității va exista uh, o nouă verificare după ce se vor strânge un milion de semnături. Putem găsi exemple suplimentare în legătură cu modalități de a facilita acest proces, de a îl face mai eficient și mai ușor de folosit. Acum îi dau cuvântul doamnei Wallis să vă spună și ea câteva cuvinte în legătură cu raportul și aștept și opiniile dumneavoastră în cadrul discuției din comisie. Mulțumim, spune doamna președinte. Uh, doamna Wallis are cuvântul. Mulțumesc. Domnul Hedner uh, a oferit deja o bună imagine de ansamblu asupra locului în care ne aflăm. Sunt patru raportori din comisii diferite, din grupuri politice diferite, care lucrează împreună și lucrurile decurg foarte bine. Am uh, trecut uh, prin uh, toate detaliile și am imaginat cea mai bună manieră de a continua, însă trebuie să împărtășim aceste lucruri și cu colegii pentru ca toată lumea să fie mulțumită odată ce facem progrese. E clar că avem și ar trebui să avem ambiția de a finaliza acest proiect până la sfârșitul anului pentru toate motivele care au fost deja precizate. N-ar trebui să se întâmple uh, n-ar trebui să nu uh, putem noi să uh, ne facem treaba așa cum trebuie, astfel încât cetățenii să poată beneficia de acest instrument care le este destinat, inițiativa cetățenilor. E o ambiție pe care o avem, dar sunt sigură că vom reuși să ne o îndeplinim. Însă, cu siguranță sunt uh, chestiuni dificile și ar trebui să ne pregătim, să avem o atitudine dură în raport cu celelalte instituții. Abordarea noastră a fost uh, să căutăm o abordare accesibilă cetățenilor europeni și cred că acest argument uh, câștigă teren și în alte direcții. În ceea ce privește primul pas de înregistrare al unei inițiative, în loc uh, să uh, se strângă foarte multe semnături de la început, ideea noastră ar fi ca uh, șapte persoane din șapte state diferite să formeze un comitet de organizare pentru a realiza, a redacta o inițiativă. Și vedeți deja că ajungem la ideea unei conversații europene și pe această bază procesul ar trebui să poată fi lansat. Comisia apoi va analiza această inițiativă și va derula ceea ce a subliniat și domnul comisar uh, ieri aici, și anume un uh, control administrativ. Și asta pentru a nu pune poziția într-o poziție dificilă de a fi uh, și judecător și jurat. Pentru că au uh, fost idei care au sugerat că ar trebui să existe un uh, comitet al înțelepților uh, care să analizeze de la bun început aceste inițiative. Însă, după părerea noastră, asta ar complica în mod nenecesar tot procesul și n-ar ajuta la nimic. Dorim să avem un proces cât se poate de simplu și de direct. Cum spunea și colegul nostru, deja, noi trebuie să fim foarte deschiși în oferta noastră uh, pentru cetățenii europeni, ca aceștia să se poată implica în viața politică europeană. În același timp, trebuie să înțelegem că există o posibilitate serioasă de a putea da formă legislației uh, viitoare prin inițiativele cetățenești. Acest element este extrem de important, prin urmare noi nu dorim să complicăm procesul mai mult decât este necesar. Și reiterez uh, cele două comentarii pe care le-am făcut ieri din acest punct de vedere. Toți cei patru raportori uh, acum sunt de acord uh, că acest proces trebuie să fie deschis tuturor celor care au peste 16 ani, pentru că considerăm că oricine a împlinit deja această vârstă ar trebui să aibă dreptul să semneze o inițiativă. Doar atât fac, o semnează. Însă acesta este un act politic, prin urmare e bine să îi putem implica pe tineri uh, în astfel de inițiative pentru ca apoi să facă pasul cel mare odată ce ajung la uh, vârsta uh, la care pot vota. În această comisie trebuie să uh, ne gândim dacă putem deschide aceste inițiative uh, oricărui cetățean european, indiferent de uh, vârstă. Așa am gândit noi lucrurile și raportorul s-a pus de acord că o vârstă minimă ar trebui să fie cea de 16 ani. Dorim un teren de acțiune egal pentru tot cuprinsul Uniunii Europene, nu dorim vârste diferite sau criterii diferite de la un stat la altul mai există un aspect dificil și controversat, și anume, în anumite state membre, pentru ca uh, semnăturile uh, să valideze o inițiativă, semnatarii trebuie să se identifice printr-un act de identitate. Noi uh, credem că acest factor ar fi unul inhibitor și aș dori să recomand colegilor să citească un raport interesant al ICAS care arată exact uh, ce inhibiții declanșează solicitarea unui act de uh, identitate. Noi am dorit ca documentele de identitate să nu fie solicitate și uh, Parlamentul uh, ar trebui să rămână unit în legătură cu această poziție și să explice clar de ce în cadrul acestei inițiative cetățenești n-ar trebui să se solicite uh, serii de pașaport uh, sau de uh, cărți de identitate pentru cei care semnează. Deci lucrurile trebuie păstrate la un nivel foarte simplu pentru toți cei care se implică în acest proces. Putem să stabilim uh, reguli în legătură cu modul în care se strâng semnăturile pentru inițiative, chiar și un milion de semnături, dar e clar că apoi trebuie să avem un răspuns exact din partea Comisiei și sper că și Parlamentul se va implica aici. Comisia ar trebui să fie obligată să răspundă celor care au trimis inițiativele, respectând calendarul existent și făcând totul în așa fel, în același fel în care răspund la o rezoluție a Parlamentului. Conform uh, noului acord de cadru, termenul va fi de trei luni și atunci Comisia ar trebui să uh, înainteze și o propunere legislativă într-un an. Dacă nu fac acest lucru, ar trebui să ni se explice de ce. Aceleași uh, reguli trebuie să se aplice și inițiativelor cetățenești. De asemenea, această comisie ar trebui să se gândească foarte atent în ce fel și cum ar trebui să ne implicăm. Aceasta nu trebuie neapărat să fie în cadrul reglementării sau a implementării, dar ar trebui să punem într-un fel sau altul felul în care dorim să ne implicăm noi sau să lăsăm loc pentru a ne putea implica în inițiativele cetățenești pe viitor. Vă mulțumesc! Grazie, la, la colega de Brun. Mulțumesc, doamna de Brun. Thank you very much and I uh, thank... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc celor doi raportori pentru că au venit astăzi aici și au făcut această prezentare. Mă interesează punctele care au fost prezentate. Până acum, cei doi raportori mi s-au părut uh, a fi deschiși și uh, au dorit să ne asculte. Pot să spun că sunt foarte perturbată de această, acest calendar, de ideea unui acord în prima lectură și aceste dezbateri care au loc acum raportorii cu comisia, aproape că s-a formalizat această legătură și, practic, nu se mai dă atenție celorlalți uh, deputați. Dacă există acest punct pe ordine de zi, este pentru a-l dezbate. Nu, se, nu ni se cere doar să ne uităm la proiectul de raport și să-l votăm în același timp, ci să avem și o dezbatere adevărată. Cred că am încercat să comprimăm prea mult și eu am făcut parte uh, într-un proces de acord în prima lectură. Știu că termenul este foarte strâns. Din punct de vedere legislativ, acest termen nu poate fi depășit uh, și știu care sunt uh, constrângerile, deci nu sunt împotriva unui acord în primă lectură. Însă există mulți cetățeni europeni care bea acum descoperă această inițiativă. A existat un angajament foarte bun, dar acesta ar putea fi și mai bun. Și înțeleg că spuneți că acesta este singurul element din tratatul de la Lisabona care n-a fost încă implementat, dar este tocmai acel element care trebuie să spună cetățenilor că ei pot fi implicați. Și nu doar că n-ar putea fi implicați și uh, raportorii din umbră ar putea fi implicați și ar trebui să aibă documentele la timp, să vadă care dezbateri au fost făcute, ce propuneri concrete s-au făcut și nu mm, să avem un punct pe ordinea de zi și să ni se spună că l-am discutat deja ieri, deci uh, nu mai are rost să discutăm prea mult astăzi. Pentru astfel de chestiuni, Aș dori să avem mai multe întâlniri mai frecvente cu raportorii din umbră, să vedem ce s-a întâmplat în urma acelor întâlniri, să vedem uh, cum se reformulează, ce documente se discută. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea și dacă aș dori să se întâmple așa ceva pe viitor, cu calendarul pe care îl avem și termenele strânse pe care le avem, nu se va putea întâmpla. Nu e realist să ne așteptăm la așa ceva. Nici chiar eu, în calitate de raportor în umbră, nu mă pot aștepta la o implicare prea mare. Într-adevăr, numele meu va fi trecut pe acel dosar, dar nu avem timpul necesar la dispoziție pentru a vedea, discuta cu oamenii, să vedem ce formulare se face, să alegem între opțiune sau cealaltă și așa mai departe. Și cu toate acestea, Vă spun, mi-a plăcut abordarea pe care au prezentat-o raportorii, dar aș adăuga, în afară de aceasta, și știu că s-a discutat și la alte comisii acest lucru, este că dacă vorbim de o Europa care se apropie de cetățeni, nu cred că prin aceasta vrem să spunem într-adevăr cetățeni și alegători. Deci, dacă, dacă vorbim de o Europa care se apropie de cetățenii săi, vorbim de fapt de uh, rezidenți, de cei care au reședința în această Europa și cred că ar trebui să le permitem să se apropie cu adevărat. Deci detaliile cred că ar trebui dezbătute în detaliu cu uh, raportorii și adevărat au existat întâlniri, însă nu s-a trecut printr-un proces normal în care raportorii din umbră să fie într-adevăr implicați, să știe ce se întâmplă și cetățenii să aibă timpul necesar pentru a aduce și ei inputul lor. Cred că totul a fost prea accelerat în spatele ușilor închise și cred că aceasta este o tendință care este din ce în ce mai prezentă aici la Parlamentul European și aș fi sperat ca în special această inițiativă cetățenească să nu intre într-un astfel de proces. Mulțumesc! Grazie, Bustinaru! Domnul Boștinaru. Thank you very much indeed. Few... Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii succinte. Sunt foarte încurajat după ce ieri domnul comisar și astăzi colegii noștri ne-au informat în legătură cu starea lucrurilor, pentru că avem nevoie de un compromis. Este probabil valoarea cea mai importantă a raportului nostru. Dacă un astfel de compromis va da rezultate până la urmă și, și sunt convins că dacă avem patru grupuri politice importante care s-au implicat pentru redactarea acestui dosar, dacă s-a implicat de asemenea și comisarul pentru a avea o inițiativă cetățenească bună, s-ar putea până la urmă să ajungem într-adevăr la un rezultat de succes cu această legislație care va fi adoptată în curând dacă vorbim despre calendar și termene. Știu că ele sunt foarte strânse. Avem nevoie de o adevărată mașinărie elvețiană pentru a putea îndeplini aceste termene. Dar să fim realiști, dacă dorim ca în anul 2011 inițiativa cetățenilor să fie într-adevăr o realitate, trebuie să grăbim acest proces. Cum îi putem implica pe raportorii din umbră. Și eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu. Putem face acest lucru în două feluri. În primul rând, prin grupuri de lucru orizontale sau cu organisme similare în grupurile noastre politice pentru a fi informați de către coraportori. Este singura modalitate pentru a ști ce se întâmplă pentru a avea informații actualizate asupra negocierilor și pentru a vedea care este atitudinea grupului politic respectiv față de conținutul propus. În al doilea rând, doamna președintă și dragi raportori, aș sugera să avem întâlniri de informație în mod regular și cu raportorii din umbră din Comisia PETI astfel încât nimeni să nu fie exclus, nimeni să nu fie informat și până la urmă, și aici aș vrea să închei cu acest punct, dacă suntem în stare să fim susținuți din punct de vedere politic uh, foarte puternic, deci cu un număr de voturi foarte mari la adoptarea acestui raport, atunci vom avea mai multe de spus la negocierile noastre cu Comisia și Consiliu. Este singurul fel în care această inițiativă ar putea deveni într-adevăr o adevărată valoare europeană cu impact asupra politicilor europene, pentru că dacă nu, pierdem timpul. Dar sunt convins că putem face acest lucru și vreau să salut încă o dată angajamentul raportorilor pentru a lucra îndeaproape cu ceilalți raportori și cu Parlamentul European. Și la acest punct pot să zic că sunt foarte încurajat și vă puteți bizui pe susținerea noastră. Mulțumesc. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două observații de făcut. În primul rând, cu toții dorim să avem această inițiativă a cetățenilor europeni. Cu toții. Așa cum am spus, activitatea noastră trebuie să se adreseze în mod clar cetățenilor europeni, pentru că ar fi un mesaj foarte prost, foarte negativ, dacă am da impresia că noi suntem cei care dorim să frânăm lucrurile, să pierdem timpul. Aceasta ar fi o greșeală pentru că noi vrem să fim alături de cetățeni și față de problema calendarului. Calendarul este foarte important. Dacă dorim să-l respectăm, să respectăm termenele și dorim acest lucru, atunci trebuie ca raportorii din umbră să fie intră și ei, să intre și ei în proces și să fie considerați ca punctele de legătură cu grupurile politice. Compromisurile la care s-a ajuns de către raportori ar trebui să fie după aceea vândute, să zic așa, grupurilor politice. Deci avem nevoie de mai multe legături și raportorii din umbră sunt absolut necesari pentru a face acest lucru. Ceea ce a spus domnul Voștinaru, e adevărat, raportorii ar trebui să aibă întâlniri frecvente cu raportorii din umbră, pentru că doar în felul acesta putem să facem progrese foarte rapide. Dacă nu, s-ar putea să ni se spună la plenar în ultimul moment că raportul nu este destul de bine pregătit. Sunt absolut de acord cu calendarul propus, iar eu aștept din partea raportorului nostru din umbră să-mi transmită toată informația de care avem nevoie. Încă două comentarii pe care aș vrea să le fac în legătură cu niște elemente importante pentru mine. Unul dintre aceste elemente l-am discutat deja aici. Limita de vârstă, 16 ani, foarte bine sunt de acord. Dacă e în interesul cetățenilor, pot să fiu generos. Însă trebuie să vedem cum se vor semna aceste inițiative, astfel încât să fie o modalitate practică pentru cetățeni. Dacă la sfârșitul acestei inițiative se dovedește că există 30-40% de erori, de semnături false sau de duble semnături, nu știu până la urmă ce se va întâmpla. Dacă apar astfel de probleme la sfârșit, ar apărea o situație destul de delicată, deci ar trebui să există niște garanții pentru a asigura acest proces. Însă obstacolele nu trebuie să fie atât de mari încât să se frâneze procesul. Deci trebuie ajuns la un compromis. Pe de altă parte, ar trebui să găsim în text o soluție pentru aceste inițiative. Există întotdeauna un prag minim, o valoare limită stabilită. Există întotdeauna această marjă, așa cum uh, în fotbal, de exemplu, se ratează un gol. Deci, ar trebui ca acele inițiative care sunt foarte, foarte aproape de, de acel prag să se poată face ceva cu ele, să nu dispară pur și simplu în neant, pentru că aceasta este în interesul cetățenilor, așa cum se întâmplă și aici la, la comisia noastră. iar în rest aș dori să avem o comunicare foarte bună între raportori, raportori din umbră și grupurile politice. Avem nevoie de un dialog foarte puternic pentru ca lucrurile să funcționeze, pentru că cu toții dorim să implementăm această inițiativă a cetățenilor. Mulțumesc! Domnul Fneve dorește să răspundă? Mulțumesc! De data aceasta voi vorbi în germană, dacă îmi permiteți. Aș vrea să mă adresez în primul rând doamnei de Brun. Am înțeles foarte bine mesajul dumneavoastră și, din punct de vedere al principiilor, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă ceea ce propunem aici, din punct de vedere al procedurii, ar însemna că, până la urmă, doar un club al aleșilor negociază și că raportorii din umbră nu sunt implicați, atunci eu aș fi primul care aș protesta. Primul, vă spun, doamnă Debrun. Dar atunci când doamna Wallis și eu am acceptat să fim raportori, am fost confruntați cu un fapt clar și anume că negocierea începuse deja și noi am spus că acest lucru nu poate fi acceptat. Trebuia să fie un proces public, transparent și ca toată lumea să fie implicată. Că dumneavoastră să fiți implicați, să ne spuneți care sunt comentariile, sugestiile, criticile, problemele pe care le, le identificați și față de raportorii din umbră i-am invitat deja pe toți raportorii din umbră din toate comisiile parlamentare, le-am cerut să ne trimită care sunt principalele îngrijorări și vom continua să facem așa și pe viitor, pentru că acest proiect trebuie să fie un proiect al Parlamentului în ansamblul său. Bineînțeles că suntem dispuși să facem eforturi și să ne asumăm această responsabilitate și vom face propuneri, dar nu fără dumneavoastră. Deci ceea ce am propus astăzi, ce v-am prezentat astăzi, implică un contact frecvent cu grupurile politice și cu toți raportorii din umbră implicați, pentru că altfel n-ar fi acceptabil pentru noi. Dar dacă nu ajungem să avem un acord în primă lectură, atunci va trebui să trecem prin procedura obișnuită. Aceasta știți ce înseamnă foarte bine. Înseamnă că Parlamentul ar putea să spună da pentru un anume rezultat. Asta înseamnă să avem un acord. Dacă nu, atunci va trebui să trecem la o nouă negociere după adoptarea raportului. Însă pot să vă spun un lucru. Am senzația că multe din aceste puncte nu pot fi rezolvate decât printr-o dezbatere continuă. Am să vă dau un exemplu. Comisia a cerut statelor membre să îi se spună ce fel de documente aveți nevoie pentru a dovedi că un cetățean are dreptul de a semna o astfel de inițiativă. Și statele membre au trimis liste foarte detaliate cu documentele necesare pentru ca cetățenii să semneze. Însă noi am întrebat foarte bine, dar cum verificați în ziua de astăzi atunci când aveți o inițiativă la nivel național? Cum verificați semnăturile? Și după aceea am constatat că statele membre, de fapt, nu au nevoie de toate aceste documente. Deci, iată, e mult mai util să discutăm între noi, pentru că în felul acesta putem face progrese. E mult mai simplu. E mult mai simplu așa decât să avem o poziție a Parlamentului European, doar a Parlamentului și după aceea să înceapă negocierile. La fel, S-a întâmplat și cu comisia. Comisia a făcut propunerea la sfârșitul lunii martie, dar după aceea a continuat procesul de reflexie pentru a îmbunătăți această propunere. Nu s-a oprit acolo. Pentru că, bineînțeles, e vorba de o propunere care trebuie să respecte niște termene foarte strânse și care trebuie și poate fi ameliorată. Și multe dintre lucrurile pe care le propunem noi aici au fost primite cu foarte multă bunăvoință din partea Comisiei, pentru că și-au dat seama că e vorba de o îmbunătățire a textului. Dacă nu ne-am fi dat seama că e posibil să ne apropiem punctele de vedere, atunci n-am fi făcut această propunere. Iar Parlamentul are libertatea în orice moment, dacă își dă seama că lucrurile nu merg bine, să spună ok, nu putem ajunge la un acord și atunci trecem prin procedura obișnuită. Pe de altă parte, la ora actuală în Europa avem guverne care de multe ori sunt diferite unele de altele. Și există unele îngrijorări față de schimbarea radicală de guvern din Ungaria, de exemplu, și nu știu ce s-ar întâmpla acolo dacă am uh, trena prea mult lucrurile dacă am aștepta prea mult. Acesta este un motiv în plus pentru a încerca să ajungem la o soluție cât mai rapidă și aceasta indiferent de ce se întâmplă cu așteptările cetățenilor. Și încă un lucru. Tot ceea ce ați spus dumneavoastră în toate întâlnirile, la întâlnirile cu raportorii din umbră, la această comisie, toate aceste elemente le-am integrat în text. De exemplu, problema uh, reședinței a fost integrată. În felul acesta am lucrat până acum și așa vrem să lucrăm și pe viitor. Suntem deschiși, ne interesează punctele dumneavoastră de vedere, comentariile și reflexiile dumneavoastră și încercăm să le integrăm în text. Mulțumesc! La colega Wallis, visto că una... Doamna Wallis, vă rog să mă scuzați, dar am văzut că doamna Nelceva dorea să ia cuvântul înaintea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi concisă, dar aș vrea totuși să le mulțumesc raportorilor pentru că în ceea ce privește problema colaborării cu raportorii din umbră, sunt 100% de acord cu domnul Hefner. Am avut, ne-am confruntat cu o problemă în sensul că textul inițial fusese deja discutat și trebuie spus totuși că cei doi raportori au avut grijă să ne vină în întâmpinare, să ne spună care e punctul lor de vedere și aici prima dificultate, adică a avea schița primului text, a fost deja depășită și eforturile sunt dintr-o dată mai constructive și mai aprofundate. Raportorii ne-au permis o apropiere a propunerilor noastre. V-aș face un tabel, v-aș arăta acest tabel comparativ între cele două texte și să știți că pe alocuri cele două erau incompatibile sau păreau incompatibile, însă mulțumită eforturilor raportorilor și uh, a celorlalți pentru a avea acest dialog continuu, am ajuns la o poziție comună și este important că noi, în calitate de parlamentari, să transmitem un mesaj ferm cetățenilor. Asta așteaptă ei de la noi. Nu știu dacă sunt foarte de acord cu calendarul anunțat. Inițiativa cetățenească a fost uh, anunțată cu uh, foarte multă pompă și deja a trecut destul de mult timp Cred că este răspunderea noastră să ne respectăm promisiunile și să ne apărăm pozițiile. Așa cum a spus domnul Hefner, Comisia deja și-a spus punctul de vedere. Ieri domnul Șefcovici ne-a vorbit despre asta. Comisia continuă procesul de reflexie, însă acum trebuie să transmitem și noi mesajul că ne continuăm și noi procesul de reflecție și, ne, și că ne vom apăra poziția. Încă o dată vreau să mulțumesc raportorilor și trebuie să continuăm să lucrăm la fel de susținut pentru a putea respecta calendarul și pentru a avea o poziție comună. Mulțumesc. La colega Wallace. Mulțumim, doamna Wallace. Nu vreau să vă mai răpesc mult timp vă sunt recunoscătoare pentru comentarii și, doamnă Debron, să știți că nici mie nu-mi plac acordurile în primă lectură, așa cum nu vă plac nici dumneavoastră. Însă, după cum ați auzit, sigur, noi cu toții dorim să încheiem acest lucru cât mai repede, însă pentru asta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Nu știu dacă este posibil, dar aș vrea ca secretariatul să ne ajute să includem în calendarul deja existent eventuale întâlniri cu raportorul din, raportorii din umbră, pentru ca dumneavoastră să fiți incluși cu totul în proces. Vă asigur că nu avem în niciun caz intenția de a vă exclude. Din potrivă, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Și cred că, deocamdată, nu uitați, că am purtat o singură discuție cu celelalte două instituții și ieri ați auzit direct din gura domnului uh, Șefcovic ce s-a întâmplat. N-am ajuns foarte departe și până acum am văzut semne pozitive. Comisia merge, ne vine în întâmpinare. Asta înseamnă că Parlamentul și cei patru raportori lucrează eficient. Și trebuie să fim la fel și mai departe. Aș vrea să-i spun ceva domnului Iar, care a pus problema inițiativelor care nu au sorți de izbândă în cele din urmă. Trebuie să spunem clar că noi definim niște reguli pentru inițiative. Regulile trebuie să fie clare pentru ca întregul sistem să aibă sens. Însă, sunt de acord că ar trebui să existe și o soluție de rezervă și comisia noastră ar trebui să aibă un rol cheie în repararea sau recuperarea acestor inițiative care uh, eșuează. Mulțumesc! Grazie ai colegi relatori, anche... Le mulțumesc raportorilor, spune doamna președinte, le mulțumesc și raportorului din umbră și tuturor celor care au intervenit. Este un punct important. S-au prezentat multe propuneri care mi se par utile. Mai multă participare, mai multă implicare a tuturor reprezentanților, a raportorilor din umbră. Legat de calendar, sunt uh, de acord cu preocupările exprimate de dumneavoastră. Doriți să mergem cât mai repede, însă raportorii, nu, să nu uităm, trebuie să respecte un calendar. Vom încerca să facem toate eforturile și vă amintesc că după amiază avem o reuniune comună cu Comisia AFCO. Va fi o audiere cu reprezentanții Parlamentului Naționale pe această temă și vă invit să participați la această reuniune și vom încerca să respectăm calendarul. Trecem mai departe, de fapt, la punctul precedent. Pentru că am inversat cele două puncte. Dacă doamna Merchis este uh, gata, îi dau cuvântul acum. Doamna Merchis, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, și vă cer scuze pentru că am sosit cu întârziere. Voi începe imediat cu concluziile raportului meu. Aș vrea să vă mai spun că după vizita delegației noastre de la finele lui aprilie, s-au întâmplat și alte lucruri în ceea ce privește situația deșeurilor din campanie. De curând, această situație s-a deteriorat. Adică se repetă situația de acum câțiva ani, când s-a, decla- decretat situație de urgență. S-au organizat manifestații în ultimele zile și au fost chiar și răniți în aceste manifestații. Astfel, um, se definește mai clar uh, discuția noastră de astăzi. Și cred că ar trebui să revenim la acest punct. O delegație de șapte membri ai Comisiei PETI au fost într-o misiune în campania. Și am văzut patru lucruri care trebuie făcute pentru a rezolva situația. Ceea ce lipsea, de fapt, era un plan integrat de gestionare a deșeurilor. Am discutat cu domnul Romano, ministrul pentru deșeuri, după vizita în campania, și domnia sa, deși abia fusese numită în funcție, ne-a prezentat o strategie, a prezentat o strategie pentru gestionarea deșeurilor în luna iunie. O strategie foarte ambițioasă, salutată cu bucurie de membrii delegației. Însă, până la urmă, planurile rămân doar planuri până când sunt transformate în realitate. Și să vedem întâi ce ar însemna un plan integrat de, genera- de gestionarea deșeurilor. În primul rând, ar trebui să se reducă din start cantitatea de deșeuri. Asta este primul pas în orice astfel de plan. Nu există în campania o ierarhizare a deșeurilor. Însă avem încredere că dacă va exista un plan bun și dacă el va fi pus în aplicare și dacă în el se va include și o ierarhizare a deșeurilor, lucrurile se vor rezolva. Un plan bun trebuie să aibă un orizont pe termen lung și unul pe termen scurt. Trebuie să aibă repere, să poată fi monitorizat, să se colecteze date în mod neutru pentru o monitorizare corectă. Un astfel de plan ar trebui să includă uh, și curățarea, ecologizarea zonelor deja poluate. După cum am văzut în timpul misiunii din campania, sunt foarte multe zone poluate care trebuie curățate cât mai rapid. Educația este esențială, la fel ca și informarea. Mijloace de sprijin și informarea cetățenilor. Un alt lucru foarte important este că, după cum am văzut, regiunea Campania este um, primește deșeuri de menajere de foarte multă vreme și nu are capacitatea de, le, de a le trata. Această situație trebuie să înceteze cât mai repede. Comunicarea și informarea este firește un factor cheie, sunt firește un factor cheie în orice relație. Și tocmai asta am văzut că lipsește acolo. O relație, un dialog între guvern și cetățeni. Încrederea între guvern și cetățeni. Poate că situația s-a schimbat între timp, însă noi am văzut aceste lucruri în aprilie. Având în vedere manifestațiile care au avut loc uh, de curând, cred că trebuie să discutăm serios legătura și relația, despre legătura și relația dintre autorități și cetățeni. E foarte important să mai spunem că situația de urgență s-a încheiat, însă era o prezență militară masivă peste tot. Sigur că percepțiile cu privire la prezența militară sunt diferite în diferite țări. Autoritățile au spus însă că prezența militară contravine transparenței. Dacă se dorește recâștigarea încrederii, site-urile trebuie deschise, datele trebuie să fie publice. Legat de resurse acum. S-a discutat mult despre acest subiect. cu autoritățile. Trebuie alocat un buget adecvat de către autoritățile naționale și regionale din Italia. Fondurile alocate de comisie depind de prezentarea unui plan corect și sănătos de către regiunea Campania și de inițierea fazei de punere în aplicare. Abia după aceea vor fi alocate sau deblocate fondurile pentru regiunea Campania. Și cred că așa e și corect să se întâmple. Există o moștenire a trecutului, fantoma stării de urgență de acum câțiva ani și afectează situația prezentă. Însă vă spuneam că nu există un plan pentru deșeuri, că nu există punere în aplicare și nu există o comunicare între autorități și cetățeni. Și acestea sunt tot fantome și ale trecutului. Există o lipsă totală de încredere. Am fost în acera, nu... Sigur că nu Delegațiile trebuie să hotărască dacă regiunea respectivă funcționează bine sau nu, dar o întrebare uh, Uh, justificată este unde sunt datele, unde se colectează ele și cine le verifică și dacă cetățenii au acces la ele. O altă concluzie a noastră a fost că depozitele, depozitele de deșeuri se deschid prea ușor. Chiar și într-o stare de urgență, Trebuie încercate alte soluții, trebuie găsite alte soluții decât deschiderea de noi depozite de deșeuri. Mi se pare inacceptabil faptul că exista un depozit de deșeuri într-un parc național, un parc național Trezinio din zona Vezuviului. Și acolo e un depozit de deșeuri folosit chiar și în prezent. Apoi un alt depozit de deșeuri în, uh, tot în Parcul Național Vesuvio, Cava di Vichello este numele lui, acesta a, uh, este planificat să se deschidă în curând. Am înțeles că domnul Berlusconi a confirmat ieri că depozitul Cava di Ficchiello nu se va deschide potrivit promisiunii făcute delegației noastre în timpul misiunii în campania. Și mă bucur foarte mult și îi mulțumesc domnului Berlusconi și autorităților regionale pentru că se țin de promisiune. Un punct special și ultimul pe care vreau să-l menționez acum este legat de deșeurile speciale și industriale. Am primit o singură petiție pe această temă și de aceea nu ne-am concentrat foarte mult pe ea în timpul misiunii în campania. Însă am, uh, n-am putut evita această situație, pentru că între Zinio, la depozitul de deșeuri, Ni s-a spus că se aruncă acolo doar deșeuri menajere. Însă când am văzut site-urile propriu-zise, a reieșit clar că acolo se aruncau și deșeuri industriale. N-am avut nevoie de nicio explicație. Niciun fel de deșeuri nu ar trebui depozitate acolo, dar dacă vorbim despre deșeuri industriale, problema este și mai gravă. Trebuie urmărită situația și autoritățile trebuie să controleze strict manipularea acestor uh, tipuri speciale de deșeuri. Și e de la sine înțeles că autoritățile italiene, regionale și provinciale, toate autoritățile din Italia, de fapt, trebuie să respecte reglementările Uniunii Europene cu privire la deșeuri și la depozitele de deșeuri. Acum, pentru viitor, ce putem face? Până la urmă, asta e cel mai important. Ce putem face după ce am văzut ce se întâmplă în campania? Ce trebuie să facem pe viitor? În primul rând, cred că deja am invitat guvernul și autoritățile locale să pună la punct și să pună în aplicare apoi un plan de gestionare în conformitate cu legile europene. Dar invităm și Comisia Europeană să monitorizeze atent situația de acolo, pentru că astfel am ajuta Italia să facă eforturile necesare de conformare la legislația europeană, pentru că doar regiunea Campania, regiunea Campania singură nu se descurcă, este clar că are nevoie de ajutor. Cred că, având în vedere că lucrurile nu s-au rezolvat în niciun caz, cred că trebuie să fim informați și pe viitor și să monitorizăm situația din Italia. Noi, cei de la Comisia PETI. Și vă propun să ne asumăm un rol activ și să nu dăm uitării aceste lucruri să mergem din nou în 2011 sau în 2012 în regiunea Campania pentru a vedea ce s-a întâmplat între timp. Aici aș dori să închei comentariile mele făcute în numele delegației și o, cum, acum o intervenție personală, un comentariu personal. Aș dori să solicit uh, Comisiei PETI să prezinte acest subiect Comisiei pentru Mediu. Să se discute nu doar despre campania, ci și despre alte regiuni ale Europei care în această perioadă de criză financiară nu dispun de resursele necesare sau de cunoștințele necesare pentru a pune la punct un plan corect. De aceea vă rog să sprijiniți recomandarea mea de a transmite acest subiect Comisiei Envi și ca el să ajungă apoi în plenară din același motiv, pentru ca regiunile care au nevoie de sprijin să-l primească și să putem discuta noi modalități prin care le putem acorda acest sprijin. Aș vrea să închei prin a le mulțumi colegilor din delegație pentru excelenta colaborare și aș vrea să mulțumesc și personalului care a jucat un rol foarte important. Cred că a fost o vizită foarte reușită, o delegație foarte eficientă și, până la urmă, cetățenii, petiționarii au fost cei mai importanti și ajutorul lor a fost crucial pe perioada șederii noastre și în timpul redactării raportului. În fine, aș vrea să spun că am primit um, dovezi de colaborare din partea autorităților și vreau să continuăm această colaborare. Mulțumesc! Grazie al collega Merkis. Eh, questo... Mulțumim, doamna Merkis. Acum, reprezentantul Comisiei eh, este rugat să intervine. Mulțumesc. Aici nu reprezint Direcția Generală pentru Mediu, ci mă aflu aici pentru a vă pune la curent cu procedura de încălcare care vizează gestionarea deșeurilor din campania. Cum s-a spus deja în cursul uh, prezentării anterioare făcute de comisie în cadrul uh, PETI, Comisia a scris autorităților italiene pentru a le întreba cum aveau intenția să uh, execute această hotărâre. S-a solicitat un uh, program de aplicare uh, a hotărârii. Am transmis un document autorităților italiane în iunie și serviciile Comisiei au uh, studiat și evaluat uh, documentele pe care le aveam și apoi în iulie a avut loc o reuniune cu autoritățile italiane italiene pentru a discuta uh, documentul. Comisia a solicitat uh, mai ales autorităților italiene să ne trimită un uh, răspuns suplimentar. După primul document, am estimat faptul că elementele regăsite în text erau insuficiente pentru că nu era prezent un calendar suficient de detaliat. Comisia a solicitat un calendar precis, indicând marile date uh, ale procesului prevăzut pentru punerea în aplicare a acestei uh, instalații. Vorbeam despre construcția unui uh, uh, SID și doream să știm când anume acesta va fi dat în funcțiune. Autoritățile italiene ne-au spus că urmau să obțină un nou plan regional pentru gestionarea de deșeurilor în campania până la sfârșitul anului. Comisia a întrebat dacă ar fi posibil uh, să se obțină acest proiect uh, pentru planul regional cât se poate de repede, pentru ca noi să-l putem evalua. Serviciile Comisiei uh, au subliniat faptul că în momentul în care acest plan trebuie adoptat, trebuie să se axeze autoritățile pe anumite aspecte. Planul trebuie să fie integrat uh, adică să prevadă și reciclarea și eliminarea deșeurilor. Apoi, eh, planul, eh, în aceeași măsură, trebuie să atingă și problema deșeurilor care se regăsesc eh, deja de foarte multă vreme în regiune. E important ca toate aceste deșeuri să fie și ele eliminate cât se poate de repede. Tot ce s-a acumulat așadar în respectiva regiune trebuie eliminat. În trecut, compania adoptase um, niște planuri de gestionare a deșeurilor care erau uh, valabile, însă care niciodată nu au fost uh, puse în aplicare. Comisia a solicitat uh, autorităților italiene să prezinte nu doar un plan de gestiune, ci eh, și eh, diverse măsuri de aplicare, spunând care sunt eh, resursele folosite pentru punerea în aplicare reală a acestui plan. Odată ce acest plan regional ar fi adoptat, Comisia a hotărât pentru a evalua așa cum trebuie acest plan să solicite un studiu extern. Adică în momentul în care Comisia va primi acest uh, plan regional de gestionare a deșeurilor în campania, planul va fi evaluat de către Comisie printr-un consultant uh, extern care va elabora un aviz uh, în privința eficienței acestui plan de gestionare a deșeurilor. Comisia a solicitat în aceeași măsură autorităților italiene să prevadă deschiderea unui site internet pe care să se publice acest plan regional de gestiune a deșeurilor uh, cu actualizări uh, regulate și astfel încât uh, Comisia și cetățenii să poată să urmărească punerea în aplicare a respectivului plan. Cum s-a spus deja, îngrijorarea Comisiei era că, așa cum se întâmplase în trecut, existau planuri de gestionare a deșeurilor bune care au fost adoptate, însă niciodată puse în aplicare. Aceasta era una dintre cauzele principale ale uh, crizei deșeurilor din regiune, care data din 2007-2008. Evident, uh, Comisia a solicitat uh, ca asta să figureze în noul, detalia, noul plan într-o manieră mai detaliată. Ni s-a spus că uh, Direcția Generală pentru Mediu va primi cât se poate de repede acest document, însă Direcția Generală încă îl așteaptă, încă așteaptă actualizarea acestor informații uh, și ar fi bine să le primim cât se poate de repede. Și toate acestea pentru a putea reacționa uh, în raport cu autoritățile italiene. Aceasta este procedura curentă pentru toate procedurile de încălcare și nici aceasta nu face excepție. Avem o atitudine de deschidere și de dialog uh, în raport cu autoritățile naționale, pentru că obiectivul este rezolvarea problemei cât se poate de bine, cât se poate de uh, eficient și pentru aceasta, Comisia Europeană întinde mâna autorităților uh, naționale în spirit de colaborare cu aceste autorități uh, și cu autoritățile din campania. Mulțumesc! Sunt mai multe solicitări de intervenție acum, spune doamna președinte. Dau uh, cuvântul în ordine tuturor. Însă am niște solicitări de intervenție din partea unor colegi care pot uh, să plece. Pot să intervină aceste perioane, persoane mai devreme? Intervenție fără microfon doamne Aucă. Renunțați la intervenție, întreabă doamna uh, președinte? Domnul Coțolino. Nu, sunt uh, niște știri importante care ne parvin din partea Comisiei. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru pentru această muncă depusă. Însă, cum știți, există o nouă urgență în campania. De aceea trebuie să păstrăm atenția Parlamentului, a Comisiei uh, vie În uh, următoarea perioadă urmează o etapă uh, delicată, decisivă a acestui uh, proiect. E vorba despre folosirea deșeurilor. Aici este vizat și pactul Vezuviu. Sunt informații care ne-au parvenit dimineața comisiei noastre, informații importante. Ideea ar fi să ajungem la un plan regional care să fie repede pus în aplicare, care să fie transparent, pentru a implica cetățenii și comunitățile locale în diverse decizii care trebuie luate în cursul următoarelor luni. Ar trebui să ținem cont și de durabilitatea economică și financiară a unei operațiuni de acest tip. Și aceasta pentru că știm, chiar dacă avem uneori planuri eficiente și inovatoare, avem probleme cu resursele publice. E clar că resursele trebuie să existe la nivelul autorităților locale pentru a putea uh, să facă față acestor uh, provocări. Comisia pentru Mediu împreună cu Comisia uh, noastră trebuie să lucreze împreună pentru ca Parlamentul European să se sesizeze în legătură cu această problemă, cu problema uh, campaniei uh, și cu problemele pe care le, cu care se confruntă și alte regiuni. Aceste probleme se regăsesc și în altă parte pe teritoriul european, nu doar în campania. Mulțumesc. Mulțumim, revenim la colegul Iar acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mulțumesc organizatorilor pentru această uh, misiune. Aș dori să mulțumesc și colegilor italieni și doamnei președinte care ne-au informat uh, cu toții foarte bine. E clar că misiunea a fost foarte impresionantă, cu întâlniri foarte multe și cred că toți membrii delegației sunt de acord uh, să spunem că uh, subiectul uh, a fost extrem de pasionant. Am învățat multe în această misiune. Din perspectiva mea, pot să spun că am analizat trei probleme. Există mai întâi o mare problemă din punct de vedere juridic care vizează tratarea deșeurilor, mai ales a deșeurilor industriale. Procedurile nu sunt clare Există probabil uh, elemente care ne indică că mm, există o, tra o tratare ilegală a acestor deșeuri și o uh, depozitare uh, ilegală a lor. Sunt probleme care se regăsesc și în Germania, însă dacă reușim uh, cu um, autoritățile locale din campania și cu cetățenii să rezolvăm uh, problema uh, tratării legale a deșeurilor, atunci vom uh, rezolva și problema fluxurilor ilegale. Cred așadar că e foarte important uh, să ne ocupăm mai întâi de aspecte oficiale. Acestea fiind spuse, tot ce pot să recomand încă o dată, având în vedere că avem dialogul cu cetățenii, uh, este să avem un nivel maxim de transparență, pentru că ne confruntăm până la urmă cu aceleași probleme. Autoritățile spun un lucru, cetățenii cu totul altceva și ne întrebăm uh, atunci oare au fost luate măsuri? Da, însă uh, nu, au, nu există date suficiente. Prin urmare, uh, un maxim de transparență ar ușura lucrurile. Și pledez de asemenea pentru un dialog constructiv. Însă întrebarea mea fundamentală pentru comisie este următoarea. E adevărat că avem nevoie de concepte clare și nu pot să spun decât că în acest moment știm că banii pot fi deblocați foarte bine. Și atunci, prima întrebare. Cum uh, evaluează comisia lucrurile? Cât va dura tot procesul? Când vor putea finan fi finanțate proiecte concrete? Când vor putea fi acestea uh, puse în aplicare. Și într-o situație de urgență, oare nu putem să avem o procedură etapizată? Nu mai e loc nici măcar pentru deșeurile descărcate în mod legal. Și din perspectiva mediului, toată această situație este inacceptabilă. Acolo există peisaje și zone naturale amenințate. Așadar, ar trebui să ne întrebăm cum am putea să evităm această depozitare a deșeurilor. Oare n-am putea să ne gândim la construcția unor incineratoare în zonă? Poate ar trebui deja deblocate niște fonduri pentru a reduce puțin din presiunea care planează asupra acestei uh, regiuni. Pentru că mă tem că riscăm uh, să mai discutăm uh, foarte multă vreme conceptele, câtă vreme spațiile de depozitare legale sunt pline. cetățenii probabil au de așteptat mai mult decât își uh, imaginează și ei chiar nu înțeleg de ce noi nu putem să găsim niște soluții. Prin urmare, riscă să reacționeze în consecință. Mă gândesc așadar, oare Comisia n-ar putea deja um, da niște bani, după care ceilalți să, vină trăptat. E clar că nu putem uh, da uh, banii toți de la început, însă discutând despre concepte nu rezolvăm situația. Doamna Aucăn, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru buna lor um, colaborare, însă aș dori să subliniez niște aspecte. Mai întâi, această folosire continuă uh, a termenului de urgență. Când uh, punem uh, întrebări de genul putem folosi acest loc, ar fi legal în conformitate cu legea italiană, Asta s-a întâmplat uh, în regiunea în care am fost noi, o regiune minunată și până la urmă aceasta, am înțeles, urma să fie transformat într-o groapă de gunoi. Acolo există situri Natura 2000, zone protejate și peste tot se uh, striga urgență. Drepturile cetățenilor sunt uh, lăsate deoparte prin acest apel de urgență și în viitor ar trebui să subliniem respectul pentru cetățeni. Ar trebui să fim uh, conștienți uh, că atunci când autoritățile îi criminalizează pe cei care uh, fac uh, manifestații sau care protestează, atunci uh, clar avem de face cu o încălcare a legislației europene. Lucru care n-ar trebui să fie văzut sau de care să auzim. Comisia ar trebui să înțeleagă clar că atunci când există un plan, acesta trebuie să poată fi aplicat și să soluționeze problema. Am văzut adesea multe planuri uh, frumoase care nu uh, corespundeau uh, realităților. Am avut anumite contacte cu anumite puncte de incinerare din Danemarca și Acolo am aflat că nu e suficient uh, să ai tehnologii minunate dacă nu sortezi deșeurile, dacă uh, ai deșeuri electronice, deșeuri chimice, atunci uh, pur și simplu nu se poate folosi cenușa rămasă de pe urma uh, incinerării. Cenușa rămasă după incinerare trebuie să fie curată ca să poată fi folosită. Ori dacă ea este otrăvită, ea nu mai poate fi folosită. Și atunci ne întoarcem uh, din nou la problemă. Prin urmare, procedurile sunt toate foarte complicate, foarte pretențioase, nu avem de-a face cu uh, un flux uh, constant. Uh, Uh, avem probleme cu emisiile și, sincer, situația este înfricoșătoare. Din nou uh, vedem că uh, forțele armatei păzesc regiunea și acesta este un, nu este un semn bun. Aceste provocări există peste tot în Europa și ele nu pot fi soluționate fără implicarea reală a cetățenilor. Fără implicarea lor și fără respectul pentru cetățeni, uh, nu se poate face nimic. Aici e nevoie, într-adevăr, și de respect al cetățenilor pentru autorități. Chiar uh, solicit uh, Comisiei să se axeze pe acest aspect, pentru că altfel putem uita cu totul de problemă. Cum spunea și colegul Peter Iar, nici măcar nu ne-am gândit la deșeurile industriale și am impresia că problema cea mare aici e reprezentată de marile industrii. Se poate întâmpla ca Comora să aibă grijă doar de infrastructură. Într-adevăr, se mai ocupă și cu uciderea oamenilor, dar uh, oricum uh, uh, susțin infrastructura și marile servicii în Italia. Însă noi nu știm exact cum stau lucrurile. Prin urmare, poate ar trebui să includem și asta în discuție. Știm că deșeuri industriale ajung și în Germania din această uh, zonă. Sunt importate. Prin urmare, și acest aspect trebuie luat în considerare. Mulțumesc foarte mult. La colega de Brun. Doamna de Brun, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc de asemenea pentru acest raport foarte clar asupra delegației și din partea membrilor care au participat. Am avut o dezbatere foarte bună astăzi în legătură cu această situație tulburătoare. Ultima oară când am discutat aici la comisie despre această situație, spuneam, a, am făcut diferența între o situație care este cumplită și una care este aproape cumplită, dar nu chiar atât de cumplită, asta nu înseamnă că e în regulă. Și tocmai despre asta discutăm acum, pentru că nu mai am mult timp la dispoziție. Câteva puncte. Doamna Machis a, a vorbit despre dificultățile legate de informație, dialogul între cetățeni și guvern. Și mă întreb dacă ar fi dispusă să prezinte un amendament oral care să fie adăugat în acest raport, în care să se spună că, în conformitate cu ce spune primarul, domnul Tomasito, cetățenii nu au acces la informație transparentă, transparentă și de înțeles și nu sunt implicați în evaluarea riscurilor pentru mediu, așa cum s-a arătat în cazul uh, uzinei de incinerare din Acera. Nu știu dacă sunteți dispuse să acceptați un astfel de amendament. Mă uit la ceilalți membri ai delegației în ceea ce mă privește pe mine și pentru că se menționează faptul că este primarul cel care adaugă acest lucru, cred că este ok din partea mea. Vă rog, un moment, pentru că avem o problemă de procedură aici. Doamna Merkes, în ceea ce mă privește, amendamentul este admisibil. E o problemă aici pentru că serviciile îmi spun că o procedură corectă ar fi ca acest amendament oral să fie propus, după aceea membrii comisiei să spună dacă sunt de acord sau nu pentru a-l accepta și abia după aceea se pune problema admisibilității din punct de vedere a conținutului care trebuie să fie evaluată de raportor. Deci, de câți colegi avem uh, nevoie pentru a declara acest amendament admisibil? În timp ce noi verificăm aici la secretariat acest criteriu și procedura care trebuie aplicată, aș vrea să dau cuvântul reprezentantului comisiei care va răspunde la întrebări. Doamna de Brun, aș vrea să termin pe scurt celelalte puncte pe care vreau să le prezint. Mă scuzați, credeam că ați terminat, pentru că doamna Merchi intervenise. Vă mulțumesc, doamna președintă, nu terminasem. Încă două puncte pe care vreau să le menționez. Niciunul nu se referă la text, ci față de ceea ce spunea doamna Merkis de situația de acolo, de faptul că dorim să fim informați și tocmai pentru că petiția este în continuare deschisă, trebuie să fim în continuare informați. Un al doilea element pe care aș vrea să-l prezint comisiei. Mi s-a spus că există planuri și chiar s-a luat un angajament prin care regiunea Campania ar cumpăra acest uh, centru de incinerare cheltuind 355 de milioane de euro și folosind fonduri europene. Vreau să verific cu uh, comisia dacă acest lucru e corect sau nu și dacă aceasta îndeplinește directiva asupra deșeurilor care a fost adoptată la Parlament. Mulțumesc. Grazie, concluso, colega. Mulțumesc. Ați terminat, doamnă de Brun, am să dau cuvântul comisiei. Dacă am înțeles bine întrebarea domnului Iar, și anume dacă există sau nu riscul de a avea întârzieri în ceea ce privește adoptarea unui program de gestiune în campania și dacă între timp nu s-ar putea implementa proiecte care să facă față situației. Comisia a insistat și continuă să facă acest lucru față de autoritățile naționale pentru a spune că trebuie să se aplice cât mai repede cu putință acest plan. Însă, construirea instalațiilor care au fost deja prevăzute trebuie să înceapă cât mai repede cu putință. Nu trebuie să se aștepte adoptarea noului program de gestiune națională pentru a începe construcția acestui proiect. Iată de ce avem acum o evaluare a capacității actuale de eliminare a rezidurilor în campania. Nu avem încă date foarte fiabile, dar capacitatea restantă cred că ar trebui să ne permită să facem față situației timp de 2 ani, 2 ani și jumătate. Iar instalațiile actuale ar trebui să ne permită să evităm o adevărată criză. Acum, referitor la problema ierarhiei sau a ierarhizării deșeurilor. În planul de gestiune care trebuie adoptat în campanie, autoritățile italiene și-au luat angajamentul de a respecta această ierarhizare a deșeurilor. Planul regional, care va fi prezentat de autoritățile din campania către comisie, va trebui să dispună de unda verde din partea comisiei și una dintre condițiile pentru deblocarea fondurilor europene este tocmai ca acest nou plan de gestiune în regiunea Campania să fie conformă cu legislația europeană. Deci, Comisia va ține cont de această problemă a ierarhizării deșeurilor. Referitor la problema transparenței și a informării cetățenilor, și aici am semnalat autorităților italiene acest lucru. Comisia a cerut autorităților italiene să creeze o pagină de internet unde să fie publicat acest plan de gestiune la nivel regional și, bineînțeles, acesta va trebui să fie înființat într-o bună zi. Am primit deja semnale pozitive din partea autorităților regionale pentru că pe pagina web oficială a regiunii Campania. Acest lucru fusese publicat la sfârșitul lunii august. Nu era vorba chiar de planul de gestiune regională în ceea ce privește deșeurile, ci o programare referitoare la acest plan de gestiune regională. Acest document fusese publicat în vederea unei consultări publice care se desfășoară pe o perioadă de 45 de zile pentru a avea punctul de vedere al cetățenilor. Este un document cu orientări destul de generale, dar este încurajant faptul că, încurajator faptul că există și s-a programat o astfel de consultare în vederea informării cetățenilor. Mulțumesc și sper să fi răspuns întrebărilor dumneavoastră. Grazie il rappresentante della Commissione. Mulțumesc reprezentantului Comisiei. Ne ocupăm acum de chestiunea formală și tehnică legată de cererea făcută de doamna Brân. Dacă nu există alte intervenții, aș vrea să fac și eu câteva comentarii. Cred că raportul doamnei Merkis Este un raport bun, care a, a contat cu participarea multor colegi și mă bucură faptul că colegii deputați au participat atât de mult. Este o chestiune care mă afectează în mod direct pentru că eu vin din acea regiune sunt în același timp un actor pasiv și activ, pentru că reprezint instituțiile acelei regiuni, sunt un cetățean care locuiește acolo și, bineînțeles, cunosc toate problemele pe care acest lucru le implică pentru mine. Aș vrea să fac aici un alt comentariu. În raport se spune, sau mai degrabă în introducerea sa doamna Merkis, a făcut câteva remarci în legătură cu situația actuală. Dânsa a vorbit despre ce se întâmplă acolo, de problemele și agitația din ultimele săptămâni. Aș vrea să precizez un lucru. Nu se poate spune că situația s-a uh, răutățit în ultimul timp. Situația este aceeași cu cea pe care am văzut-o și în luna aprilie când ne-am dus acolo. E o situație jenantă, aș spune. Și vedem că această situație va dura pentru că sunt multe lucruri care trebuie eliminate. Trebuie eliminate, bineînțeles, deșeurile, sunt multe lucruri care trebuie făcute să se facă acest program și plan de acțiune și e clar că toate acestea nu se vor întâmpla foarte rapid. Iar acum, pentru responsabilii din partea Comisiei Executive. Vreau să adaug încă un lucru. Am primit un document în mod informativ din partea autorităților de la Napole. Termenul e foarte scurt, dar că, dacă doriți acest document, vi-l pot înmâna. E vorba de orașul Napoli și e vorba de o problemă a resurselor financiare, pentru că prin aceasta nu se pot colecta deșeurile în acest oraș. Și în urma acestui fapt, cetățenii au fost nemulțumiți. Acest lucru s-a extins și spre periferie și cetățenii din acest oraș trăiesc cu teroarea acestei probleme. cetățenii încep uh, să se gândească la ce s-ar putea întâmpla și se pregătesc să intre în acțiune pentru ca situația să nu se înrăutățească. E vorba de provinciile Napoli și Cazarta, care au cerut să fie prelungită a, situația directivei din 2006. Acolo situația este foarte dificilă pentru că procedurile de lichidare în aceste două regiuni sunt mult mai complexe. Problema plății lucrătorilor, care este cea care a stârnit, de fapt, această ultimă problematică, este acum analizată de către serviciile competente, iar la Roma se încearcă să se deblocheze resursele pentru ca lucrătorii să fie plătiți și să se poată colecta deșeurile la Napoli. E ceea ce se întâmplă între guvernul național și cel regional e aproape același fel de relație pe care o avem între comisie și guvernul național. Ar trebui, deci, să se deblocheze aceste fonduri și acest lucru îl sperăm și sperăm ca în felul acesta să se deblocheze situația. Doamna Mechis, Merkis a citat faptul că președintele belgian a dezmințit informația pe care o aveam mai devreme. Iar noi, deputații, în cadrul vizitei noastre cerusem președintelui acestei regiuni să ni se dea mai multe informații și iată tot ce ni s-a spus atunci s-a confirmat. O parte a celei de-a doua descărcări a fost îndeplinită deja și există o altă descărcare prevăzută la Caiano. Strategia responsabilului local include adoptarea unui plan de gestiune a deșeurilor solide la nivel urban pe o perioadă de trei luni și, așa cum a spus și Comisia, la ora actuală acest plan se îndeplinește. Săptămâna viitoare vom prezenta acest lucru în comisie. Provinciile, după cum v-am spus, au prezentat planurile de acțiune, trei dintre ele au prezentat deja aceste planuri, încă două provincii le dezbat la ora actuală, iar planul referitor la deșeurile speciale, așa cum ne-a spus Consiliul Regional atunci când a venit la Bruxelles, a fost deja adoptat la Consiliul Regional și va fi prezentat Comisiei Executive în mod oficial săptămâna viitoare planul de curățare a solului, a tratării apelor și în legătură cu calitatea apelor, toate aceste planuri vor fi prezentate în curând. În curând va fi prezentat ceea ce nu s-a adoptat încă la Consiliul Regional, iar restul planurilor vor fi prezentate la Comisia Executivă. Toate celelalte planuri vor fi încheiate până la 31 decembrie. Referitor la planul de urgență, după cum vă spuneam, prin legea din 31 uh, decembrie, acest uh, plan referitor la deșeuri a fost aplicat. Iar unitatea operațională evaluează structurile care au fost implementate cu ocazia decretării situației de urgență și există această lege provizorie care a fost implementată. A existat deja un angajament care a fost evocat de mai multe ori și consilierul a fost citat aici și a vorbit de posibilitatea de a negocia o extindere a gropilor de gunoi existente pentru a nu intra peste zonele protejate. Și toate acestea pentru a menține situație înainte de uh, intrarea în funcțiune a noilor centrale. O ultimă chestiune. S-a vorbit aici de intrarea în funcțiune a centralei de la Terme. Aceasta este discutată la nivel regional și va fi adoptată în curând împreună cu programul cadru al municipiului Napoli în legătură cu um, cedarea terenurilor. Se așteaptă acum procesul de licitații. Iar la Salermo, administrația provincială și municipală se confruntă iar începând de ieri s-a ajuns la un acord între autorități în legătură cu licitațiile. Iată deci această a doua licitație ar trebui să fie începută în curând. La Salermo există centrale aerobice și anaerobice care sunt aproape terminate, iar pentru restul de finanțare care mai rămâne de făcut, s-a prevăzut că la mijlocul anului viitor acestea să funcționeze deja. Acestea ar putea procesa peste 80.000 de tone de deșeuri organice în afară de cele care pot fi deja procesate în uzinele existente. Aș putea, dacă doriți, să vă trimit în mod informal acest document, pentru că aceasta se înscrie în principiul de prevenire, de informare și De asemenea, se vorbește de posibilitatea de a avea o canalizare a deșeurilor reziduale pentru uh, incineratoare. Cu toții știm care sunt cerințele în acest domeniu. și sper ca cetățenii care nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă să vadă că s-au făcut progrese. Acest dosar este deschis de peste 2 ani. Există o adevărată, un adevărat conflict între cetățeni și serviciile regionale și tocmai de aceea a fost înființat uh, o modalitate de comunicare pe internet între autorități și cetățeni și există acest dialog cu cetățenii care a fost dorit, așa cum trebuie să fie într-un sistem democratic, iar responsabilii la nivel local, administratorii locali, sunt cei care au uh, dialogul cu cetățenii. Cred că e important să adăugăm toate aceste elemente, toate aceste informații de care dispun, pentru că până la urmă noi aici la Comisie și Parlamentul European nu suntem cei care hotărăsc uh, până la capăt ce se va întâmpla, dar măcar putem să vedem care este contribuția noastră pentru a pune în mișcare un mecanism pozitiv. Pentru că așa cum a spus uh, consilierul de la Roma Consilierul Romano a spus că administrația loc locală dorește să aibă un plan de gestiune realist care să fie analizat de Comisia Europeană iar Comisia Regională a verificat fondurile disponibile pe anii 2006-2007 și a încheiat contabilitatea pe perioada 2007-2013. La ora actuală există un plafon care a fost stabilit pentru ca această planificare de 350 de uh, milioane de euro să poată fi utilizată. Ținând cont de nemulțumirile actuale, cred că ar fi foarte util ca, așa cum a spus domnul Iar, să se poată face transferuri pe bucăți, pe măsură ce se implementează proiectele, astfel încât progresele să se facă cât mai rapid cu putință. Și aceasta pentru a oferi un răspuns cetățenilor. Mulțumesc! Allora, eh, per l'emendamento, eh, for the oral amendment? She's, she's withdrawn it. Allora, eh, mi dicono gli uffici che per la richiesta delle... Înțeleg de la secretariat că în ceea ce privește solicitarea de amendament la doamnei de Brown, aceasta a fost retrasă pentru că propunerea se regăsește deja în raport. Ați retras, v-ați retras propunerea de amendament oral pentru că ea este deja inclusă în uh, raport. Nu, am retras-o pentru că am fost rugată să țin seama de situația dificilă în care ne aflăm și vreau să reiasă foarte clar că acesta este motivul pe care, pentru care am retras-o. Uh, președinte, am înțeles eu greșit. Trebuie să supun, uh, să vă prezint cererea de aprobare. Nu e vorba de un vot formal. Vreau să știu doar dacă sunt persoane care sunt împotrivă sau care se abțin. Nu este cazul. Eu mă abțin. Și există o propunere a doamnei Merkis în calitate de șefa delegației care dorește să prezinte o recomandare pentru Comisia de Mediu ca în plenară să se prezinte o rezoluție cu privire la diferitele urgențe de mediu legate de deșeuri. legat de această recomandare pe probleme de mediu, ce părere aveți? Sunteți cu toții de acord? Vom transmite, deci, această recomandare Comisiei Envi. Am impresia că nu mai sunt alte solicitări de intervenție din partea raportoarei. Vă rog. Doamna Merchis, dacă doriți să interveniți. Doamna președinte, am înțeles bine. Mergem întâi la mediu și apoi prin intermediul Comisiei um, Mediu la plenară, nu, atunci împreună cu Comisia de Mediu la plenară ca să uh, organizăm o discuție mai generală. Da? Da, da. Se va face o recomandare. Transmitem o solicitare Comisiei Envi și îi rugăm pe cei de la Envi să transmită acest dosar în plenară. Domnule Iar, vă rog. Este foarte bine așa. Am spus, am spus deja că nu e implicată doar Comisia pentru Petiții, ci mai degrabă că este responsabilitatea Comisiei Envi. Cu aceste informații, Comisia Envi poate întocmi o, un document. Aceasta este procedura. Trebuie implicată Comisia de Mediu. Vom prezenta acest uh, argument la următoarea reuniune a coordonatorilor. Poate doamna Merkis va fi invitată să participe la discuția respectivă și împreună cu coordonatorii vom pune la punct detaliile procedurii. Vă mulțumesc, spune doamna președintă și vă propun să trecem la punctul următor. Mi suggerisce eh, David Law di proporre. David Law îmi spune să vă propun încă o inversare. Uh, să luăm acum ultimul punct de pe ordinea de zi, la care sunt de față petiționarii, în timp ce 19 și 20 nu au de față petiționarii. Ca să acordăm mai multă atenție cetățenilor, vom trece, deci, la petiția 417 bară 2009, și voi da cuvântul domnului Dambra. Gentile președinte, egregi membri la comisiune. Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei, este onoare pentru mine să fiu primit la Parlament și să fiu audiat în calitate de prim semnatar care reprezintă cetățenii semnatari ai acestei petiții. Această inițiativă duce la frustrări din cauza eșecului instituțiilor italiene, în urma uh, legată de legea de inițiativă populară semnată de 350.000 de cetățeni pe 18 septembrie și care includea trei puncte legate de inegibilitatea persoanelor condamnate. S-au scurs între timp trei ani și această lege trenează, a rămas într-un, undeva într-un sertar al Senatului italian pentru că uh, rămân pe listele electorale uh, pentru că cei din Senat au lucruri mai importante de făcut. Mă gândesc aici la legea Lodo Alfano care prevede o protecție uh, pentru primul ministru, care a fost semnată imediat de președintele Republicii înainte de a fi declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională Italiană. După părerea noastră, așa cum a spus un mare președinte al Italiei, Pertini, credem că politica se face cu mâinile curate sau așa ar trebui. De aceea cere modificarea legii din 1976 ce reglementează alegerile europene, astfel încât să se, să se impună sufragiul universal direct. Dorim ca niciun cetățean condamnat să nu, poate fi, să nu poate fi ales pe viitor în Parlamentul European. În cele mai multe țări europene, orice cetățean condamnat uh, de un tribunal, uh, unui astfel de cetățean este greu să-și găsească orice loc de muncă. Nu ni se pare acceptabil ca această regulă să nu se aplice tocmai la Parlamentul European. Nimic nu împiedică un, o persoană condamnată chiar pentru infracțiuni grave să fie aleasă în Parlamentul European. Mă gândesc aici la domnul uh, Bonsignore, vicepreședintele PPE, condamnat pentru tentativă de corupție, apoi domnul Borghezio uh, de la grupul EFD, condamnat pentru incendiere, domnul Patricielo, de la PPE, condamnat pentru finanțări ilicite, domnul Griffin, de, uh, neafiliat, Uh, incitare la rasism, Jean-Marie Le Pen, uh, tot neafiliat, condamnat pentru incitare la, era, la ură rasială. Um, apoi, uh, domnul președinte Carlo Casini a răspuns la această petiție spunând că nu se poate face nimic, e vorba de președintele Comisiei AFCO, a spus așadar uh, domnul Cazini că Comisia AFCO nu poate face nimic și uh, s-a solicitat modificarea textului legii din 76. După părerea noastră, această modificare solicitată de noi se încadrează în contextul uh, articolului 223 din tratat. Astăzi s-ar armoniza legislația europeană care deocamdată cuprinde mai multe aspecte naționale. Concluzia este că în Parlamentul European există acum mai mulți eurodeputați care, sunt, care au fost condamnați. Sunt totuși legislații naționale care mm, nu uh, permit uh, alegerea acestor persoane. Mai multe persoane uh, au transmis uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale o petiție și, ca urmare a celor 18 petiții primite în acest sens, solicităm să se ia o decizie. În aprilie anul trecut s-a publicat pe site-ul Parlamentului un document în acest sens și foarte mulți italieni și cetățeni europeni solicită revizuirea criteriilor de eligibilitate. Dacă Parlamentul European și grupurile politice care îl alcătuiesc nu se înțeleg între ele, și nu repară lucrurile, situația s-ar putea răutăți la alegerile viitoare. Am putea ajunge într-o situație în care uh, PP-ul să aibă eurodeputați condamnați pentru infracțiuni foarte grave. De exemplu, um, o persoană condamnată pentru colaborare cu mafia sau Marcelo de Lutri, senator, membru al Consiliului Europei, condamnat cu recurs la șapte ani pentru participarea la activități mafiote. Ca să nu mai vorbim despre Mangano sau uh, pe care judecătorul antimafia Paolo Borzolini l-a numit unul din cei mai mari conducători uh, ai organizației mafiei din nordul Italiei. În fine, așa să citez pe domnul judecător Borțelină, care spunea că trebuie să aibă câștig de cauză cinstea și onestitatea și partidele politice trebuie să se înțeleagă în această direcție. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Floyd din numele Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. La nivel european există două um, direcții de legiferare în ceea ce privește alegerile. Avem, pe de-o parte, legea din 76, care stabilește principiile generale pentru alegerile europene și există o directivă ce datează din 1993, care, pe scurt, are rolul de a se asigura de independența mm, alegerilor față de mm, originea candidaților. Așa cum uh, a spus domnul Cazini în primul răspuns către petiționare, aceste legi sau acte legislative nu acoperă uh, posibilitatea ca cetățenii sau condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cineva pentru a putea participa la alegeri. Asta ține de fiecare stat membru. La Comisia pentru Petiții am mai primit uh, alte petiții pe acest subiect din partea unor țări baltice și din uh, țările de jos cu privire la dreptul de a participa la alegeri. Și în cazurile respective am ajuns la concluzia că aceste chestiuni trebuie decise de statele membre. Și acolo s-a oprit totul. Dacă petiția de față se va transforma într-o cetățean, uh, inițiativă um, europeană. Cred că e puțin probabil ca să existe un răspuns uh, pozitiv al Comisiei la o astfel de inițiativă cetățenească, din motivele pe care le-am menționat deja. Mulțumesc. Colega Auken. Doamna Auken. Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă observație. Cred că e vorba de o problemă foarte delicată și dificilă. Ceea ce s-a spus deja poate să se lege de uh, cele spuse parlament, în Parlamentul danez. Dacă am fost, uh, dacă cineva a fost sancționat pentru mai mulți ani, atunci Parlamentul trebuie să se pronunțe dacă persoana respectivă poate sau nu să devină membru al Parlamentului respectiv. Eu sunt membru al Parlamentului danez și cunosc foarte bine regulile. Însă se ia o decizie de Parlament cu privire la o persoană condamnată penal. Însă nu există o excludere ex officio E adevărat că în uh, interiorul Uniunii Europene există tradiții foarte diferite. Ar fi de neconceput pentru Parlamentul Danez să există să existe o astfel de excludere impusă din oficiu. Doar când se ridică imunitatea parlamentară a unei persoane și asta se întâmplă de la caz la caz în urma unui proces, abia atunci se aplică o decizie de ordin juridic, dar poate că în alte țări ale Europei lucrurile stau altfel. Și nu se poate ca cineva să fie protejat de imunitate parlamentară în momentul în care se face vinovat de delicte foarte grave. Însă, cum spuneam, lucrurile diferă din, uh, în diferite părți ale Europei și a redacta o regulă comună ar presupune eforturi foarte mari. Fiecare ar trebui în acel moment să-și revizuiască sistemul. Nu vreau, n-aș vrea să atacăm uh, instituțiile statului, însă trebuie să existe niște reguli uh, de protecție. Având în vedere cât de variate sunt aceste reguli, cred că ar fi foarte, foarte dificil să avansăm și că ar fi nevoie de eforturi preliminare. Mulțumesc, doamna Auken. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție, spune doamna președinte. Am auzit răspunsul comisiei, care mi se pare complet. Pe lângă uh, ce a spus doamna Auken cu privire la sistemele și competențele diferite, deși, din câte știu eu, sistemul danez și sistemul uh, italian vorbesc despre incompatibilitate, dar nu despre lipsa eligibilității. Și există un uh, oficiu parlamentar care evaluează cazurile concrete de incompatibilitate, așa cum se întâmplă și în Parlamentul European. Petiționarul ne-a prezentat mai multe exemple, mai multe cazuri. Am transmis scrisoarea președintelui Comisiei Competente pe fond, și anume domnului Cazini. I-am transmis deci această notă. Domnul Cazini ne-a trimis răspunsul său, care nu ne-a mulțumit uh, întru totul, așa încât am reluat discuția, am trimis încă o scrisoare și domnul Cazini ne-a răspuns că la comisia sa urma să se discute un proiect de directivă care să modifice legea din uh, 76. E vorba de un raport din fosta legislatură, raportor al domnului Daf, confirmat ca raportor și pentru legislatura actuală. Tot ce vă pot spune acum este că ne vom adresa încă o dată președintele Comisiei AFCO, astfel încât domnia sa să țină seama să se gândească la posibilitatea de a modifica acest text, astfel încât Parlamentul să aibă o lege nouă cu privire la incompatibilitate sau neeligibilitatea parlamentarilor europeni. Mulțumesc. Trecem acum la punctul următor. Petiția 19 pe care am amânat-o. Petiție prezentată de domnul Werner Zendig Petiționarul nu este prezent, dar a solicitat să participe la următoarea uh, reuniune a comisiei. Îi dau cuvântul reprezentantului comisiei acum. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, the commission... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia urmărește în continuare cazuri și vă putem spune că evaluarea impactului asupra mediului la nivel transfrontalier pentru cele două uh, ferme eoliene este în desfășurare. Proiectul are implicații um, transfrontaliere, așadar implică uh, Ministerul uh, Mediului din Cehia și există și informații pe site-ul Agenției Naționale de Mediu din Cehia. Procedura inițială a început în 2008 și uh, nu a ajuns prea departe. Am fost informați uh, doar pe 21 iulie 2010 că ministrul german federal al mediului a fost uh, notificat în legătură cu evaluarea de impact transfrontalieră asupra mediului și uh, de procedura orizontală. Deocamdată s-au strâns 11 mărturii are locuitorilor germani din zonă și uh, ministrul uh, uh, german spunea că rezultate vor fi publicate peste o săptămână sau două. Screeningul preliminar nu exclude impactul potențial asupra siturilor Natura 2000. Evaluarea de impact va face trimitere și la aplicarea uh, directivelor din domeniu, directive 74, 79 per 409 și uh, până la urmă procesul se va finaliza într-un an sau doi. Partea germană va fi din nou informată în legătură cu concluziile existente și partea germană va fi invitată la consultări uh, publice. Atâta tot. Mulțumim. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru acest uh, început de răspuns. Este fără dubii o problemă pe care noi o analizăm de mult în uh, comisia noastră PETI. E vorba despre protecția mediului și dimensiunea transfrontalieră. Niște probleme care uh, se leagă de um, fluxul de informații între cele două state membre. O primă concluzie este că a fost și poate că încă este o lipsă de cooperare între cele două state membre în legătură cu această problemă. Acum, în legătură cu fondul, regiunea în care se va construi acest parc eolian se găsește pe teritoriul Cehiei, însă regiunea protejată sub Natura 2000 nu uh, respectă acest teritoriu și se situează pe uh, teritoriul ambelor state. După cel de-al doilea război mondial au existat uh, mari uh, distrugeri în uh, această regiune și într-o anumită formă, um, asta a permis regiunii să se dezvolte. Acum avem de face cu o zonă protejată acolo și cred că în această chestiune ar trebui să solicităm ca schimbul de informații între state, între cel două state membre să funcționeze mai bine. Petiționarul, evident, se adresează întâi nouă cu această preocupare și ne spune că cehii fac uh, una sau alta, dar noi nu suntem informați uh, în legătură cu um, ce fac uh, nemții. Asta, evident, deranjează mult uh, petiționarul. Cei care cunosc uh, această regiune trebuie să fie recunoscători uh, Comisiei și să constate că există un impact asupra zonelor Natura 2000. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm dacă n-ar trebui de pe acum să imaginăm un alt uh, sit Natura 2000 acolo. În această regiune mai sunt și alte tipuri de activități care se desfășoară, de exemplu, instalarea de panouri foto, construirea unor asemenea instalații înainte ca lucrurile să fie foarte uh, clare, înainte să vedem impactul asupra zonelor Natura 2000. Prin urmare, această petiție trebuie luată în uh, considerare în modul cel mai serios. Eu, evident, sunt uh, eurodeputat uh, german, uh, însă pentru mine acesta este un exemplu al faptului că în ceea ce privește protecția mediului eh, în aspecte transfrontaliere, încă mai sunt lacune care trebuie acoperite. De aceea am solicitat să revenim la această petiție și la reuniunea noastră viitoare în prezența petiționarului, care poate să ne dea niște detalii mai concrete. Aș dori de asemenea să fie prezent și un reprezentant al guvernului ceh, pentru că problema principală este o lipsă de transparență și o lipsă de dorință de dialog manifestate de uh, premierul uh, ceh și toate acestea înainte ca uh, să se facă anumite investiții. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc Comisie pentru acest răspuns, dar pentru mine ele nu sunt suficiente, prin mai vom discuta și data viitoare. Mulțumim, continuăm discuția așadar în legătură cu acest punct uh, la reuniunea viitoare a Comisiei noastre în prezența petiționarului. Punctul următor acum. Am uh, făcut exact ce am prevăzut. Am uh, trimis uh, o notă autorităților grecești. Am obținut și un răspuns foarte complet la întrebarea adresată de petiționar. Am primit și opinia ale colegilor care au urmărit uh, acest uh, fenomen. E vorba de doamna Paliadeli, de exemplu, care sunt de acord că această petiție trebuie închisă. Cu acest schimb de scrisori ne-am uh, îndeplinit uh, activitatea. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei dorește să de ceva în legătură cu acest punct. Domnul Papulias are cuvânt. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În legătură cu această problemă, Comisia a constatat uh, faptul că în ceea ce privește planificarea urbană, există anumite legi și proceduri care trebuie respectate, apoi uh, în ceea ce privește presupunerile de încălcare a legii uh, mediului europene, s-a subliniat faptul că nu există dovezi clare oferite de petiționari în ceea ce privește efectul prin potențial negativ al acestui hotel în uh, această regiune, asta în conformitate cu informațiile pe care le-au oferit uh, Comisiei. Am primit informații preliminare uh, din partea autorităților grecești care ne demonstrează faptul că acest hotel va fi construit doar parțial la granița cu SIG Natura 2000 și, în al doilea rând, e clar uh, că se află sub pragul național uh, de uh, impact asupra mediului, conform directivei impactului asupra mediului. Deci nu se sesizează vreo încălcare a legilor europene. Cât privește uh, potențiala încălcare a directivei Habitat și siturile Natura 2000, nu s a oferit uh, dovezi uh, în legătură cu potențialele efecte ale acestei uh, construcții în zonă. Construcția, uh, comisia își asumă toate garanțiile uh, în legătură cu uh, aceste uh, lucruri, uh, mai ales în lumina uh, incendiilor care au avut loc acum câțiva ani în regiune, deci zona este foarte vulnerabilă, dar uh, probabil avem nevoie de informații suplimentare în legătură cu natura proiectului și cu uh, localizarea sa. Avem în continuare nevoie de informații, le mai așteptăm Parlamentul uh, a primit uh, aceste informații, prin urmare ar fi bine dacă am putea accelera puțin procesul uh, ca aceste informații să ajungă de la dumneavoastră la noi, pentru ca noi să putem analiza în consecință cazul și eventual să închidem petiția. Sigur, vom transmite Comisiei documentele pe care le-am primit. Sperăm că lucrurile vor funcționa bine în acest sens și în viitor. Am încheiat discuția în legătură cu ordinea de zi. Mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor uh, prezenți și ne revedem data viitoare.